acces la unele dintre programele comunitare și că ne îndreptăm spre o liberalizare a regimului vizelor. Însă, acum este rândul Ucrainei să adopte aceste reforme. Frau... Vă mulțumesc, doamnă Kolarska-Bobinska. Ajungem la procedura intervențiilor spontane. Însă pot să spun deja uh, faptul că, că se poate vedea uh, foarte bine de aici, de sus care este situația în uh, sală. Domnul Koslovski are primul cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați